vă rog să ascultați ceea ce voi uh, citi. Am să vă dau uh, un minut ca să vă instalați. Thank oh, you. colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Haideți să continuăm lucrările. Colleagues, could I ask just for silence? Dragi colegi, vă rog să faceți liniște. Doresc să aduc în atenția dumneavoastră un lucru grav și aș dori ca Parlamentul European să-și exprime cele mai bune gânduri celor afectați. Dragi colegi, vineri de 30 octombrie, un incendiu foarte grav a izmugnit la o discotecă din București, unde se aflau aproape 400 de oameni, mai ales adolescenți și tineri, participau la un concert. Au decedat cel puțin 46 de persoane și aproximativ 100 sunt încă în spitale, multe într-o situație foarte gravă. Transmitem gândurile noastre familiilor și prietenilor victimelor.

vreau să mulțumesc tuturor statelor membre care și au oferit asistența pentru a sprijini a ne sprijini în aceste momente extrem de dificile. mulțumesc.